în conformitate cu articolul 119 din regulamentul de procedură, am primit o moțiune de cenzură a Comisiei Europene din partea 10% din membrii Parlamentului European. Și aceasta va fi dezbătută la următoarea perioadă de sesiune. Trecem acum la procedură.